nu are prerogative de a discuta noua Constituție a Ungariei. Mulțumesc foarte mult! La parola, quindi, alla... Are atunci cuvântul doamna comisar Reding.